Buenos días. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Bună dimineața, stimați colegi. Ne vom relua activitatea de unde ne-am oprit ieri seară. Suntem la punctul 14 de pe ordinea de zi, votare, și vom vota pentru Fondul European pentru Refugiați pentru perioada 2008-2013. Raportor este domnul Claude Moraes. Nu știu dacă domnia sa este aici sau nu. Nu este aici, nu este aici. E vorba de adoptarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură. Nu am primit amendamente. Vom trece la vot. Domnul Moraes încă o dată nu este aici, prin urmare mă întreb dacă nu vrea altcineva să vorbească în numele domniei sale. Da, văd că este cineva. Domnul Lambert, vă rugăm, doriți să luați cuvântul? Domnule președinte, nu doream să vă spun decât că este vorba de modificări a acestui fond pentru a-l face în conformitate cu solicitările Biroului European de Resort. Nu vedem vreo problemă în acest caz și sper că toți colegii vor fi de acord cu propunerea colegului meu, domnul Moraes. Vă mulțumesc, domnul Lambert, domnul Cashman. Domnule președinte, în numele grupului social-democrat, și domnul Moraes este membru al grupului nostru, v-aș spune că dacă sunt întrebări cu privire la acest dosar, voi fi fericit să răspund în numele domniei sale. Vă mulțumesc și eu, spune președintele. Dacă nu sunt comentarii din partea comisiei sau din partea președinției, domnule Burgos, atunci să trecem la vot. Să votăm, prin urmare, vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Patruzeci pentru, cinci împotriva, nu sunt abțineri. 41 pentru, 5 împotrivă, nicio abținere. Prin urmare, se adoptă. Trecem acum la raportul Lambert, raportul doamnei Lambert. Votul este deschis. Votul este închis. Același rezultat, 41 pentru, 5 împotrivă, o abținere de această dată. Atunci, mulțumim. Trecem acum la punctul 16 de pe ordinea de zi. Este vorba de crearea unui program comun de reinstalare al UE. Raportor, domnul Rui Tavares. Încă o dată, punctul 16. Avem un vot orientativ. Începem votul. Domnule Tavarăș, dacă doriți să luați uh, cuvântul, aș vrea să clarificăm că acum votăm raportul din inițiativă și după aceea, din proprie inițiativă, și după aceea pentru codecizie? Începem cu raportul în proprie inițiativă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Cine este împotriva? se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 21. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 22. împotriva, se adoptă. Amendamentul 24, 23, spune președintele, îmi cer scuze. Împotriva, se adoptă. Amendamentul 24 de această dată, împotriva, se adoptă. Amendamentul 25, vot pe părți, la cererea PPE. Prima parte, cine este pentru? Domnul Tavares, dorea să spuneți ceva? Da, doream să explic situația. Din câte am înțeles eu, problema aici se referă la prevederile referitoare la organizațiile religioase sau de natură etnică acestea pot contribui la realocarea, reinstalarea refugiaților și împărțirea pe părți se face între organizațiile cu caracter etnic și cele cu caracter religios. Eu aș sugera o altă diferențiere ca un amendament oral, spune președintele, între comunități religioase și comunități, organizații comunitare în loc de grupuri etnice. Pentru că aceasta mi se pare că are un sens mai general, mai cuprinzător. Se opune cineva? Domnule președinte, spune domnul Busutil, nu știu ce, ce înțelegeți prin organizații comunitare sau ale comunităților. Domnule Cashman? Am avut o problemă similară în Regatul Unit și unele grupuri de extremă dreaptă se descriau ca organizații comunitare comunităților locale și intrăm pe un teren extrem de delicat și ar trebui să avem mare grijă înainte de a merge, merge mai departe. Trebuie să înțelegem spiritul acestui amendament care dorește să fie cât mai cuprinzător, însă probabil în viitor vom putea găsi o formulă mai fericită. Domnul Tavares, amendamentul noastră oral nu a fost respins, nu a fost primit, s-au ridicat o serie de obiecții, așa că vom trece mai departe și vom vota amendamentele în forma sugerată de PPE. Ca formă de compromis, spune domnul Busutil, nu ne-am putea referi cumva la organizațiile societății civile? Obiecții? Nu, există obiecții, prin urmare trecem la votul pe părți. Votăm textul așa cum există el în prezent. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, verificăm, să votăm electronic. Cine este pentru? Nu, nu, vă rog să votați, nu pentru. Votul este închis. 28 pentru, 17 împotrivă, nu sunt abțineri, prin urmare, prima parte se adoptă Eh, domnule președinte, eu am votat pentru, cred că votul meu nu a fost înregistrat, atunci sunt 29 pentru, 17 împotrivă. Partea a doua, cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 26. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. 27. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. 28. Împotriva? Se adoptă. 29. Împotriva? Se adoptă. 30. Pentru? Împotriva. Se adoptă. 31 pentru. Împotriva. Se adoptă și acesta. 32 pentru împotriva se adoptă Alineatul 26. Avem un amendament oral din partea domnului Tavares. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Și amendamentul 33 este caduc. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, se adoptă. 35 este caduc, 36 împotrivă, se adoptă. Da, domnule Lambrinidis? Domnule președinte, aș avea un amendament oral la amendamentul de compromis numărul 1. M-am consultat și cu raportorul și domnia sa este de acord cu ce am sugerat eu. La sfârșitul amendamentului de compromis 1, unde este vorba de o rezoluție din 7 mai 2009, se adăuge următoarea frază. Astfel de programe trebuie implementate și în viitor la solicitarea Parlamentului. Acesta este amendamentul meu oral. Ați putea repeta textul? Întrucât astfel de programe trebuie puse în aplicare și în viitor la solicitarea Parlamentului. Obiecții la acest amendament oral? În forma sugerată, dumneavoastră aveți obiecție? Nu aveți obiecție, sunteți pentru. Cred că suntem de acord cu această modificare a amendamentului de compromis. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Trecem la amendamentul 38. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. 40, spune președintele, nu, 39. Pentru, împotrivă, se adoptă. Acum 40, pentru, împotrivă, se adoptă. 41, pentru, împotrivă, Văd că se respinge. 42. Împotrivă. Se adoptă. Acum amendamentul de compromis numărul 2 pentru împotriva se adoptă Amendamentele 43, 44 și 46 sunt caduce și mai avem amendamentul 45. Cine este în pentru amendamentul 45? Și cine este împotrivă? Cred că se respinge. Amendamentul 1 la referirea 5 pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 2, referirea 9, pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, la considerentul A. Pentru împotrivă se adoptă un amendament oral din partea domnului Tavares. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Să verificăm. Se adoptă? Credeți că se adoptă? Să verificăm totuși. Nu e cazul, se adoptă. Amendamentul 4 devine caduc. Ați prefera să votăm în bloc, nu? Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă se adoptă, 6 pentru, împotrivă, se adoptă, 7 pentru, împotrivă, se adoptă, 8 pentru, împotrivă, se adoptă, 9 pentru, împotrivă, se adoptă, 10 pentru, împotrivă, se adoptă. 11 pentru, împotriva, se adoptă. 12 pentru, împotriva, se adoptă. 13 pentru, împotriva, se adoptă. 14 pentru, împotriva, se adoptă. 15 pentru, împotriva, se adoptă 16 pentru, împotriva, se respinge 17 pentru, împotriva, se respinge, să verificăm, haideți să verificăm. Amendamentul 17, votul este deschis. Încă o dată, 17. Votul este închis. Douăzeci și trei pentru, douăzeci 21, 22, două împotrivă, se adoptă. Și amendamentul 18 pentru, împotriva, se adoptă. Acum, votul final, electro, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. 39 pentru, 4 împotrivă, o abținere se adoptă. Vă mulțumim, domnule Tavares. Trecem la următorul punct. Report. În legătură cu raportul, cu prezentul raport, domnule Tavares, doriți să luați cuvântul? Nu? Bun, atunci trecem direct la vot. Începem. Amendamentul 2 a fost retras. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 10, 11, 12, 13, 14 devin caduce. Amendamentul 3 a fost retras. Amendamentul de compromis numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Devin caduce 15 și 16. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm electronic? Nu? Cred că este adoptat. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că este respins. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 7. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 8. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Referirile și considerentele. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm? Nu. Cred că este adoptat. 9. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Votul final. Votăm electronic. Votul final. Votul este deschis. Votul este închis. 39 pentru, 5 împotrivă, fără abțineri. Proiectul de raport. De fapt, avem un vot orientativ în legătură cu raportul, cu proiectul de raport care a fost adoptat. Vă mulțumim, domnule Tavares. Mulțumesc. Trecem acum la punctul 18 de pe ordinea de zi, dreptul la interpretare și traducere în procesele penale. Doamna Latford este raportor. Avem tot un vot orientativ și în cazul acestui raport, doamna Latford, aveți cuvântul. Foarte pe scurt, domnule președinte, nu vreau să întârzi prea mult uh, votarea, dar um, vreau să fac câteva comentarii cu această ocazie. În primul rând, doresc să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră foarte mult pentru uh, implicarea lor și pentru cooperarea uh, Dânșilor au fost implicați direct și m-au ajutat foarte mult, iar rezultatele muncilor se văd clar în faptul că avem 13 amendamente de compromis. Cu toții uh, avem uh, aceeași intenție de a consolida această măsură, gândim la fel uh, în mare parte și sper că și colegii vor putea să susțină aceste compromisuri. Vedeți că am pus plus peste tot la poziția raportoarei. Deci chiar dacă am primit amendamente, ă, acestea nu mă deranjează foarte mult. Sunt de acord cu ele și le sunt recunoscătoare tuturor pentru ă, contribuție. Am două comentarii. Primul, în legătură cu amendamentul 39, la începutul voturilor privind referirile. Există acolo o mică confuzie în privința listei amendamentelor, pentru că amendamentul 39 este uh, de fapt, o referire din textul directivei și nu uh, ce scrie în amendamente că trebuie inclusă în rezoluția legislativă. Ar așa ar avea locul și în rezoluția legislativă, însă eu vreau să spun că apreciem foarte mult uh, eforturile comisiei și susținerea pe care ne-a uh, acordat-o și conținutul propunerii comisiei. Însă, după cum am mai spus, eu nu vreau să avem uh, complicații juridice. Citind, citând uh, propunerea comisiei în textul directivei, pentru că acest lucru ar da naștere la complicații. De aceea aș propune să avem un amendament oral, astfel încât, în loc de cu privire la propunerea Comisiei, having regard to the Commission proposal, în loc să fie inclus în directiva acest text, să includem în directivă textul având în vedere faptul că Comisia a făcut o propunere. Astfel, recunoaștem uh, valoarea uh, vicepreședintei Reding și uh, a serviciilor dumisale, dar evităm complicațiile legale despre care v-am uh, vorbit. Deci, uh, recunoaștem uh, eforturile și esența propunerii comisiei, însă recunoaștem că, din punct de vedere procedural, ne-am bazat pe propunerile statelor membre. Așadar, i-aș ruga pe colegi să fie de acord cu acest amendament oral și uh, așadar, cu aceste modificări, aș sugera un plus la amendamentul 39. Mulțumesc, domnule Antonescu. Sper că și colegii vor putea să susțină această modificare. Cred că diferența cea mai mare între opinia noastră este la articolul 3, paragraful 6, alineatul 6, în legătură cu uh, traducerile orale, cu interpretarea. Avem uh, amendamentul domnului Coelio 84. Uh, e vorba de eliminarea posibilității traducerilor orale, însă poziția mea este să susțin în continuare amendamentul 30, care vrea să consolideze uh, protejarea dreptului la traducere orală. Așadar, aici uh, dumneavoastră aveți uh, puterea de a lua o decizie în privința rezultatului. Eu voi accepta oricare ar fi rezultatul final. Sunt câteva amendamente care au fost retrase, însă în rest uh, nu cred că există probleme. Și în final doresc să uh, îmi cer uh, scuze pentru uh, faptul că am lucrat foarte intens pe final. Sper să putem intra în negocieri cu Consiliul după votul din această dimineață, așadar îmi pare rău că am lucrat până în ultima clipă atât de intens, dar vreau încă o dată să-mi să-mi exprim uh, recunoștința pentru înțelegerea de care ați dat dovadă. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you for your efforts, Mrs. Ludford. Mulțumesc pentru eforturile depuse, doamnă Ludford. Înțeleg că propuneți amendamente orale. Doar unul, spune domnul Ludford. Sunteți uh, dispusă să votăm acest amendament oral înainte de a vota restul amendamentelor din rezoluție sau uh, doriți să susțineți acest amendament oral la momentul respectiv, domnule Ladford? Le voi uh, aminti colegilor despre acest lucru când ajungem la amendamentul 39, care este primul uh, amendament de la referiri și considerente. Și dacă doriți, domnule președinte, putem avea un vot în legătură cu amendamentul oral și dacă acesta uh, Uh, este respins, uh, atunci vom vota pe marginea textului amendamentului 39 în două părți. Dar vom decide acest lucru când ajungem la acel punct. Sper um, ca um, toată lumea să susțină amendamentul 39 cu modificări. Președintele, mulțumim, mulțumim și pentru observații. Începem uh, votarea. Dacă toată lumea este pregătită, putem începe. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 68 este retras. Amendamentul 69. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 15 devine caduc. Amendamentul 16. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 19. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 70 este un amendament lingvistic și nu votăm. Amendamentul de compromis uh, numărul 1 pentru împotrivă se adoptă. 71 devine caduc, 20 la fel, votăm 72, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 74 devine caduc, 73 devine și el caduc, amendamentul de compromis numărul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 21 devine caduc, la fel și 75, 76. Avem un vot pe părți. Nu, devine caduc, se corectează președintele. votăm doar uh, în legătură cu partea a doua a acestui amendament. Da, votăm partea a doua a amendamentului 76. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Să verificăm? Nu? Atunci considerăm că este adoptat. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Amendamentul de compromis 3. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 23 77 devin caduce, la fel și 78. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4 s-a pentru. Împotrivă se adoptă. 25, 79, 80 și 81 devin caduce. Amendamentul de compromis 5. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 26, 82 devin caduce. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 29-83 devin caduce. Trecem la amendamentul 84. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că este respins. Să verificăm? Haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Avem 15 pentru, 26 împotrivă, 2 abțineri. Este respins. Amendamentul 85. Este identic cu 84. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Este respins dar verificăm. Deschidem votul. Avem 15 pentru, 28 împotrivă. Este respins. 86 devine caduc. Nu, se corectează președintele. Nu. Amendamentul 86. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm. Votul este deschis. 86. Votul este închis. cinci pentru, 18 împotrivă, fără abțineri, se adoptă. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 86. 87. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 32. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 33. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 36. Avem un vot pe părți. Prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Cred că este respinsă prima parte. A doua. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Now, uh, I see uh, 88. Acum, amendamentul 88 a devenit uh, caduc am avut un vot pe părți la amendamentul 36. Acum votăm amendamentul 88. Nu? Atunci trecem la 89. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 90 a fost retras. Amendamentul 37. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 91. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 92. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 38. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 93. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Acum, uh, citate și considerente. Amendamentul 39. Cine este pentru? Acesta este uh, cel unde ar trebui să amintesc uh, colegilor că am înaintat un amendament oral. Oare trebuie să repet? Dați-mi să vă reamintesc că faptul că amendamentul oral uh, dorește să spună în textul directivei că se are în vedere faptul că Comisia a înaintat o propunere. Deci vorbim despre uh, fapte, nu despre un temei juridic. A fost propus, uh, prin urmare, acest amendament oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 7. Acum. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Asta înseamnă că 40, 41 și 42 devin caduce. Prin urmare, acum urmează amendamentul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 8. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 2 devine caduc și trecem la amendamentul 43. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Nu votăm uh, amendamentul 44, care este identic. Amendamentul 45. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 46 este identic cu amendamentul 45. Prin urmare, trecem la amendamentul 47. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cred că se adoptă. Trecem la amendamentul 48. Doriți să verificăm? Treabă, domnul președinte. La care? La amendamentul 47. Bine, atunci votăm. Amendamentul 47. Votul este deschis. Pentru 47. ...25 de voturi pentru, 17 împotrivă, nicio abținere, prin urmare amendamentul se adoptă. Amendamentul 48. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 9. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 3 devine caduc. Amendamentul 49. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis 10. Uh, Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 4 devine caduc. Amendamentul 50. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 51. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 53 este identic cu 51, 52 a devenit caduc, 54 la fel, amendamentul 6 a devenit caduc, amendamentul 7 acum. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 55 a devenit caduc. Amendamentul de compromis 11. Uh, Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 8 a devenit caduc. Amendamentul 56. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Verificăm? Nu. Se adoptă. Bine atunci. Spune domnul președinte, se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Amendamentul 10. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 11 devine caduc. Amendamentul 57 la fel. Amendamentul 12. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 58. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 59. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 61. Cine este pentru? Da, amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 62, din nou un amendament oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 13. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 63 devine caduc. Amendamentul 64. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 65 este identic cu 64. Prin urmare, amendamentul 13 acum. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 66 devine caduc. Caduc. Amendamentul 67. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem așadar la votul final. Uh, vot electronic. Votul este deschis. Votul s-a închis. 37 de voturi pentru, 6 împotrivă, nicio abținere. Prin urmare, raportul a fost adoptat. Mulțumim, domnule Latford. Votul orientativ a fost uh, pentru, așadar a fost adoptat. Mulțumesc și cu asta ne încheiem uh, activitatea pentru moment. Ne-am uh, încheiat uh, activitatea cu uh, votarea. Dacă nu mai există chestiuni la diverse, practic vom încheia ședința. Următoarea noastră reuniune este pe 26 aprilie la ora 3 după amiaza. Apoi, pe 27 aprilie, de la 9 la 12.30 și 28 la 9 la 12.30 aici la Bruxelles. Mulțumesc, ne revedem data viitoare.